Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η διακοπή σε συνεδρίαση. Me... Bună seara, haideți să reluăm uh, reuniunea plenară. Primul punct de pe ordinea de zi, uh, raportul colegului Capula Santos privitor la aplicarea plăților directe pentru fermieri în 2013. Domnul Capula Santos are cuvântul pentru 4 minute. You ready, Mr. Capula Santos? mulțumesc, domnule președinte. Doresc uh, să vă salut, să vă salut pe domnul comisar și să-mi exprim satisfacția pentru că uh, pe o temă atât de importantă, poate că nici măcar nu voi avea nevoie de patru minute timp de vorbire, deoarece ne-am bucurat de un consens foarte larg. După cum știm, propunerea Comisiei dorește să garanteze continuitatea plăților directe pentru fermieri în acest an de tranziție între uh, politica agricolă comună actuală și cea uh, reformată în noul cadru financiar multianual. Această propunere definește pentru perioada până în uh, perioada post-2013 pentru anul financiar 2014 alocările naționale pentru plățile directe și în cadrul totalului disponibil pentru plățile directe uh, dorește să țină cont și de situația noilor state membre și să garanteze un uh, mecanism coerent cu modularea pentru ca sumele destinate agricultorilor să fie stabile. Uh, deci este un an de tranziție, 2013, și Comisia pentru Agricultura Parlamentului European S-a gândit la anumite noi uh, dispoziții, uh, ținând cont și de situațiile specifice unor uh, state, ale unor state membre. Mă refer la Regatul Unit, Germania, Suedia, și pentru anul 2013 se prevede și posibilitatea ca noile state membre să poată utiliza sau continua să utilizeze uh, sume naționale din primul pilon al PAC și, de asemenea, o dispoziție analogă și pentru Cipru. Asta s-a decis la trilog, la negocierile uh, al căror rezultat a fost uh, trimis uh, Direcției Generale pentru Agricultură și se bazează pe un amplu consens. Doresc să mulțumesc astfel serviciilor Comisiei Europene pentru disponibilitatea de care a dat dovadă președinției daneze a Consiliului și să mulțumesc și secretariatului um, Comisiei pentru Agricultură și colegii uh, din Comisia pentru Agricultură și Comisia Juridică și raportorilor din umbră. Le mulțumesc pentru angajamentul în acest dosar. Era vorba de a calcula și garanția plăților pentru acest an de tranziție deci uh, fac apel uh, să avem o prezență masivă la vot pentru a susține acest document la plenară și pentru a permite publicarea oficială a acestei legislații, pentru că aceste plăți uh, să poată într-adevăr ajuta agricultorii foarte rapid anul viitor. Cu asta am încheiat și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum are cuvântul în numele Comisiei domnul Dacian Cioloș. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mă bucur să constat că procesul legislativ de adoptare a propunerii făcută de comisie cu privire la punerea în aplicare a plăților directe în 2013 se află iată în faza finală. Aș dori să încep prin a mulțumi domnului Capola Santos în calitate de raportor, dar și președintelui Comisiei pentru Agricultură, domnul De Castro, pentru implicarea fermă pentru avansarea rapidă a acestui dosar prin intermediul acestor procese și pentru dorința de a ajunge la un acord în prima lectură cu Consiliul, lucru care ne va ajuta să luăm o decizie rapidă. După cum știți, Comisia acordă o mare importanță adoptării rapide a acestui regulament pentru a garanta o bună punere în aplicare a plăților directe pentru 2013. Din acest motiv, mă bucur că textul de compromis se află pe agenda acestei sesiuni plenare și va fi votat mâine. În trilogul informal de pe 24 mai anul acesta, a fost încheiat un acord politic cu Parlamentul și Consiliul la propunerea Comisiei. Acest text de compromis conține o serie de amendamente care au fost considerate necesare de către Parlament și Consiliu și pe care Comisia le poate susține. Știu de asemenea că există elemente în acest acord politic care au fost uh, structurate pe baza principiului că domeniul de aplicare a acestui regulament se limitează la 2013 și nu uh, va împiedica alte hotărâri care să fie luate în cadrul PAC și în perspectivele financiare care vor fi adoptate cât de curând. Mulțumesc! Mulțumim! Acum dăm cuvântul domnului Giovanni Lavia în numele Comisiei pentru Buget. Un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Și din partea mea și a Comisiei pentru Bugete, felicităm uh, raportorul pentru faptul că această procedură legislativă se încheie rapid în prima lectură. Uh, dar o, uh, un singur aspect privește competența Comisiei pentru Bugete și anume legătura pe care au plățile directe pe 2013 cu noul cadru financiar multianual. După cum știți, anul agricol se încheie pe 15 octombrie în ce privește în termen financiar și plățile directe uh, care vor fi alocate în 2013 de fapt uh, se vor încadra în bilanțul în bugetul mă scuzați pe 2014. Acest uh, cadru financiar multianual din păcate nu este prea rapid și concluziile președinției daneze au fost să încredințeze uh, toată munca uh, făcută până acum președinției cipriote, care va trebui să o continue și sperăm că se va încheia cât mai curând posibil, pentru că asta nu doar că va permite plăți directe în 2013, ci va permite de asemenea și uh, înfăptuirea reformei cât mai curând posibil. Mulțumesc, domnule Lavia. Și acum, în numele grupurilor politice, Începem cu doamna Nedelceva pentru un minut din partea PP, vă rog. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Înainte de toate, aș dori să felicit pe raportor pentru un raport remarcabil care ne arată clar câteva lucruri. În ceea ce, este, în ceea ce privește Comisia Europeană, aceasta formulează politica Uniunii Europene ea vine cu propunerile inițiale și e important că această comisie alocă plățile. De aceea fac apel la Comisia Europeană să ia în calcul și noile state membre. Sper că va da dovadă de mai multă ambiție în stabilirea obiectivelor. Avem nevoie de o politică mai echitabilă. În al doilea rând, aș dori să atrag atenția statelor membre supra unui aspect, pentru că statele membre sunt cele care pot identifica cel mai ușor nevoile fermierilor, agricultorilor de acolo. Ele formulează poziția națională, așa că fac apel la ele să coopereze mai activ Acestea sunt o parte importantă a procesului decizional, chiar dacă nu sunt aici prezente. Și fermierul joacă la fel un rol important. Însă noi la Parlamentul European trebuie să avem în vedere interesele tuturor, pe plan orizontal și vertical. Sper că pentru celelalte rapoarte referitoare la politica agricolă comună se va avea în vedere compromisul și egalitatea. Vă felicit încă o dată. Mulțumim, domnule Nedelceva, foarte mult. Colegul Padar are cuvântul în numele socialiștilor și democraților. Aveți un minut. Dragi colegi, aș dori să sprijin și eu amendamentele propuse de raportor, mai ales având în vedere ocazia oferită statelor membre de a acorda sprijin național tranzitoriu în 2013. Acest lucru va facilita tranziția la sistemul de plăți directe. Fără astfel de sprijin, în Estonia s-ar primi cu 20% mai puțin sprijin de către fermieri. E o soluție de compromis rezonabilă și reprezintă un bun punct de pornire pentru următoarele negocieri referitoare la perioada 2014-2020. Astfel reușim să transmitem un semnal pozitiv fermierilor din zona baltică și anume că se pot găsi și un soluții de compromis bune pentru reforma PAC. Mulțumesc! În numele grupului ALDE, doamna domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Doresc să vă spun că noi, grupul ALDE, susținem amendamentele și modificările și salutăm compromisul la care s-a ajuns uh, datorită uh, luării în cont, uh, ținerii cont de excepțiile existente până acum și nu se va întrerupe sistemul plăților. E important că în această perioadă de tranziție să avem claritate în sector. Și uh, uh salut modul constructiv în care s-a lucrat până acum și sper că această colaborare poate să continua, ba chiar, poate continua ba chiar și mai consolidat decât până acum în viitor. Până, acum au existat tot felul de obstacole în politica agricolă comună și trebuie să ținem cont de situația reală pentru a avea rezultate bune pentru agricultorii noștri. Mulțumesc! Și acum, uh, pentru vers, tot un minut și jumătate are cuvântul doamna Ana Miranda. Obrigada, presidente. Obrigada também ao senhor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc că sunteți un mare apărător al agricultorilor, stimate colegi și sper că veți continua să lucrați în interesul agricultorilor, pentru că aceasta va avea avantaje pentru politica agricolă comună. Ceea ce privește pe agricultorii aceștia, vor continuitate în ceea ce privește plățile directe. Pot să vă spun că în țara mea, în zona de unde vin, în Galicia, o zonă agricolă, se produce mult lapte, ne confruntăm cu o situație în care bugetele pentru programe de dezvoltare rurală au fost înghețate. Și sunt uh, probleme și cu plățile directe. Acest regulament referitor la plățile directe este o propunere de consens. E important în astfel de momente dificile pentru sectorul agricol, să oferim suficient sprijin fermierilor. Statele membre nu oferă sprijin public suficient. Însă, iată, această ajustare este echivalentă cu modulare obligatorie și acesta este un semnal important pe care îl transmitem. Trebuie să nu uităm că dacă bugetul disponibil pentru reforma PAC este limitat, asta va reduce în mod semnificativ fracțiunea din PIB reprezentată de sectorul agricol. Și trebuie să nu uităm acest lucru când avem în vedere viitoarea reformă a PAC-ului. În ceea ce în numele grupului ECR, domnul Janusz Wojciechowski. Dziękuję panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Capula Santos pentru acest raport foarte bine întocmit. În 2013 vom continua să ne bazăm pe plățile directe, însă sper că anul 2013 va fi ultimul an în care vor fi făcute plăți directe atât de asimetrice. Cu aproape 10 ani în urmă, 10 state membre au aderat la Uniunea Europeană și cetățenii fermierii din aceste state membre știau că vor beneficia de un tratament diferențiat timp de 10 ani, dar că acest lucru se va încheia în 2013. Sunt sigur că activitatea raportorului și eforturile făcute de domnia sa se vor dovedi extrem de importante și sper că în prezentul mandat ne vom putea asigura că după 2013 nu vor mai exista discriminări în ceea ce privește aceste plăți. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Rubix, Alfred, un minut și jumătate. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, mēs uzskatām, ka 2013. Eh, gada... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Considerăm că finanțarea pentru 2013 trebuie să se bazeze pe anul de referință cadrul financiar multianual va avea acest lucru în vedere. Acum, plățile sunt foarte importante dacă vrem să avem într-adevăr o solidaritate adevărată. Grupul meu și agricultorii din Letonia consideră că aceste plăți nu numai că asigură o piață mai echitabilă, dar și creează soliditate și echitate socială Consider că acest raport are perfectă dreptate în ceea ce spune și are dreptate și Comisia. Trebuie să mergem mai departe. Plățile directe trebuie să reprezinte 80% din plățile medii și atunci vom putea vorbi de echitate. Agricultorii din țările baltice primesc mai puțin sub formă de plăți directe și această discriminare trebuie să înceteze. În prezent, agricultorii din Letonia renunță la activitatea tradițională, pleacă de la țară și vin străini și cumpără pământurile. Satele, practic, sunt pustii. Zona rurală ajunge să fie năpădită de codru. Doamna Dodds, un minut și jumătate. Thank you. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc raportorului pentru întreaga sa activitate și progresele făcute în legătură cu uh, plățile directe pentru 2013. E important să luăm măsuri și pentru plățile din 2013, dar e important și să ne gândim la dezvoltarea rurală, un subiect foarte important pentru noi cei din Regatul Unit. E important de asemenea pentru noi că există angajamente de plată pentru zonele uh, mai defavorizate și pentru programele uh, de mediu în agricultură, care sunt uh, foarte importante. Și tranziția pentru aceste plăți trebuie să fie treptată și să aibă un impact limitat asupra veniturilor agricultorilor, în special în lumina volatilității actuale a piețelor mondiale. Deci cred că putem fi mulțumiți cu progresele înregistrate până acum și de abordarea constructivă. Reforma actuală a politicii agricole comune uh, post-2013 trebuie de asemenea să recunoască importanța plăților directe și să susțină uh, pilonul 2 pentru cei care sunt activi pentru a produce hrană și pentru a promova securitatea, securitatea de hrană în Europa și acest pilon trebuie să susțină în continuare eforturile agricultorilor. Pilonul 2 e cel mai bine plasat pentru uh, măsuri bine țintite pentru dezvoltarea rurală și pentru protecția mediului. Consider de asemenea că trebuie să avem un buget uh, foarte credibil în cadrul financiar multianual și cel mai important trebuie să corectăm dezechilibrele în dezvoltarea în, și alocările pentru dezvoltarea rurală importante pentru țări cum ar fi Regatul Unit, care în mod tradițional uh, nu s-a bucurat de uh, avantaje de alocare, este un dezechilibru istoric care trebuie corectat. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are

doamna Rodust. Herr Kommissar, liebe Kollegen und Kollegen. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, domnilor și domnilor. Traversăm o perioadă în care PAC este reformată și, în calitate de colegislator, Parlamentul European mâine va aproba primul text legislativ din pachetul de reformă. Lucru care trebuie salutat ca fiind ceva extrem de special. Vreau să mulțumesc domnului raportor Capola Santos pentru activitatea foarte bună și rapidă pe care a efectuat-o. Textul trebuie să fie implementat începând cu 1 ianuarie 2013 pentru a ne asigura că nu există probleme cu tranziția de la structura actuală la următoarea perioadă pentru PAC. Prin urmare, este important să ajungem la un acord rapid între Parlament și Consiliu. Continuarea finanțării este și în interesul statelor membre. Prin urmare, o introducere rapidă a acestor norme pentru începutul lui 2013 reprezintă un aspect foarte important. Textul conține o serie de alte dispozitive care prevăd o prelungire din 2014 în 2020. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Alan Smith, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi uh, face excepție în a saluta pe energicul nostru și prolificul nostru raportor pentru un document foarte bun E uimitor că a găsit timpul să facă asta pentru că e activ în foarte multe domenii, dar e un document foarte bun și pentru Parlament și pentru Comisie, pentru că aduce mai multă claritate pentru agricultorii noștri cu uh, plățile directe care vor continua în perioada de tranziție uh, pentru următoarea politică agricolă comună nu este foarte mult, uh, nu este un subiect controversat astăzi, văd că în seara asta, poate vă întrebați de ce ne ocupăm de acest subiect, dar să nu uităm că totuși în actualele împrejurări uh, există state membre care doresc să elimine plățile directe către agricultori și din perspectiva scoțiană plățile directe sunt un sprijin foarte important pentru agricultori și dorim să continue. Mă bucur că guvernul scoțian a fost atât de constructiv uh, și a a urmat trendul european. Din păcate, nu toate statele membre au fost la fel de constructive. În general, pentru buget, dar domnule comisar, vă pot asigura că aveți și aliați în insulele britanice și dorim să conlucrăm cu dumneavoastră pentru binele agriculturii europene. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Gerling. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu o să fiu atât de fericit, fericită, însă, sigur, salut realizările colegilor de la Agri. Acest mecanism este necesar, mai ales dacă ne gândim că Regatul Unit e la coadă atunci când e vorba de alocarea acestor plăți. Se știe, pe de altă parte, că Regatul Unit a pus în mișcare mecanisme de agrimediu remarcabile. Sigur, acestea la început nu au fost foarte populare cu agricultorii. Însă nu sunt neapărat, și nu sunt neapărat direcția în care vrem să ne îndreptăm, dar sunt esențiale pentru perioada 2013-2014. Deci aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru o abordare pragmatică și sper să pot coopera pe viitor cu domnia sa. Următorul vorbitor, colegul Patrick Liaric. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit și eu pe colegul nostru, Capola Santos, pentru acest raport. Propunerea aceasta tranzitorie care ne este prezentată se bucură de susținerea noastră, chiar dacă mă opun sistemului de plăți decuplate și de ajutor pe suprafață. Cel mai corect ar fi să existe un mecanism de remunerare bazat pe muncă, nu pe suprafața, care favorizează agricultura industrială. Profit de ocazie pentru a vă spune că, după părerea mea, trebuie să discutăm, atunci când se discută reforma PAC, un mecanism de stabilire a unui preț de bază pentru o cantitate de producție cu modularea ajutoarelor în funcție de structura geografică, angajarea forței de muncă. Va trebui să apărăm ferm bugetul PAC pentru veniturile agricole și pentru a asigura justiție socială și ecologică până la urmă. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea acum să îi dau cuvântul doamnei Sinclair Nicol. Un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulți din alegătorii mei m-au contactat uh, plângându-se de un uh, dezavantaj, de o inegalitate în plățile directe și în plafon în general, uh, plățile directe către agricultori reprezintă 3 pătrimi din bugetul uh, PAC, care reprezintă 48% din bugetul general al Uniunii Europene. Deci este o sumă considerabilă. Însă, uh, guvernul conservator din Marea Britanie nu prea folosește aceste fonduri pentru a susține fermierii. De fapt, crește situația de inegalitate pentru că în mod voluntar guvernul s-a oferit să reducă plățile directe mai rapid decât orice alt stat membru. Deci uh, din păcate, iată că eforturile agricultorilor din Marea Britanie sunt împiedicate de um, atitudinea obstrucționistă a guvernului. Și, din păcate, există discriminări și la nivel european, discriminări care trebuie să uh, înceteze și să avem o situație echitabilă în pilonul 2, în avantajul uh, agricultorilor din Marea Britanie. Și acum, mulțumesc și acum are cuvântul domnul Tabaidi. E... Eh, ciolo biztos úr kedves kollégák capoulas santos jelentéstevő kiváló munkája nyomán a tervezet lehetővé teszi Raportorul a făcut un lucru remarcabil, a făcut posibil faptul ca plățile directe pe 2013 să se facă la timp și să nu fie reduse în noile state membre. În 2012 am ajuns în sfârșit la nivelul vechilor state membre. Asta înseamnă că și sumele ar trebui să fie comparabile. Mă bucur să văd că domnul Capula s a înțeles într-adevăr fondul problemei. 2014 va fi un an greu pentru noile state membre va trebui să trecem la noul sistem. Vedeți, în articol 61 unde se vorbește de diferitele idei naționale preferențiale. Domnul raportor a văzut problema, problema în propunerea comisiei și-a dat seama că noi, state membre, nu trebuie să fie dezavantajate și domnule comisar, sper că veți înșui acest lucru. Mulțumim. Trecem la procedura intervențiilor spontane, spune președintele. Domnul Lyon are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am avut uh, oarecare îngrijorare când comisarul a publicat propunerile legislative care, au, care nu au inclus uh, modularea voluntară în Anglia și în Scoția, fără capacitatea de a reduce aceste plăți și a aloca banii la dezvoltare rurală, programele de dezvoltare rurală ar avea mari neajunsuri financiare pentru 2013. Din fericire, lobby-ul făcut de guvernele scoțian și uh, englez către comisie, care s-au bucurat și de sprijinul colegilor din Parlament, domnul De Castro, James Nicholson și așa mai departe, ne-au ajutat să introducem acest lucru înapoi în pachet, lucru care oferă anumite garanții în Regatul Unit și în Scoția. Guvernele au capacitatea să hotărască acum unde, ce vor să facă cu plățile directe și unde vor să pună banii pentru a acoperi uh, neajunsurile financiare din 2013. Vreau să mulțumesc lui Paolo pentru cooperare și să vă doresc succes și sper că următoarele două pachete legislative să evolueze așa de uh, lin și de ușor cum au făcut și acesta. Mulțumesc! Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Sonic. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte, <clears throat> și mm, salut uh, raportul Capula Santos și profit de ocazie pentru a spune că în uh, următoarea perioadă bugetară ar trebui să se înregistreze o dezvoltare a fiecarei țări, astfel încât să existe o situație de egalitate în întreaga Uniune, Europa, în Uniune Europeană, pentru că adesea vorbim de solidaritate, mai ales în acest context de criză în Slovacia, de exemplu, s-a cerut uh, ajutor și din partea altor țări, uh, pentru că uh, fermierii sunt dezavantajați și cred că această situație trebuie să înceteze. Mulțumesc și acum, doamna Prendergast. I Stimați colegi, salut această propunere, care este administrativă în esență, însă oferă agricultorilor anumită certitudine pentru următorul exercițiu financiar. Sunt o serie de lucruri pe care aș dori să spun legătură cu aceste plăți directe, începând cu anul 2014. Asta au decurs din întâlnirile pe care le-am avut cu alegătorii mei în ultimele săptămâni. În ceea ce privește acest sprijin, trebuie să vedem schimbările propuse de domnul Capula Santos. Pentru că acesta ar permite o flexibilitate mai mare statelor membre atunci când vorba de a determina nivelul de sprijin acordat de fiecare stat. în ceea ce privește zonele de concentrare ecologică, trebuie să ne asigurăm că procentajele sunt gestionabile și că avem o listă cumprinzătoare cu ceea ce este sau nu inclus în aceste domenii. Și în ceea ce privește convergența, salut pro- propunerea uh, raportorului și cred că trebuie să fie făcute mai multe pentru a ne asigura că supraviețuirea acestor firme la nivel național nu este amenințată de schimbările de politică la nivel european. Vă mulțumesc! Ben. Domnul Swinburne? Doamna Swinburne are cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Alegătorii mei depind în mare măsură de economia rurală și agricultura este un contributor important la economia din zonă. Însă, fermierii galezi se uh, bazează prea mult pe plățile directe. Fără aceste plăți, multe familii de agricultori probabil nu au reușit să supraviețuiască. De aceea salut uh, permiterea continuării pe baze istorice acestor plăți pentru anul următor până când se pune în aplicare noul PAC. Aș vrea însă să vă rog ca aranjamentele tranzitorii și noile aranjamente să fie flexibile și deschise um, specificului regional pe măsură ce ne adaptăm la noile reguli și aștept uh, de la domnul comisar uh, să, uh, să asculte sugestiile făcute sau dorințele fermierilor. Domnul Sigherski chiar acum cuvântul rok dwa tysiące trzynaście jest rokiem przejściowym gdyż kończy perspektywę finansową dwa siedem dwa trzy în privește perioada de tranziție, eh, iată că se ajungem aproape la capătul perioadei ce eh, durează până în 2013 și acest raport se dorește a fi un pod între această perioadă și cadrul, noul cadru financiar multianual. Salut susținerea prevăzută pentru agricultori, eh, mai ales în noile state membre, pentru că a existat o situație de inechitate și ar trebui să găsim eh, soluții eh, similare până când vom ajunge la o situație de egalitate între vechile și noile state membre. Uh, din păcate nu ne vom mai bucura de sprijin sectorial după perioada uh, sau în perioada post-2013 și uh, contăm foarte mult pe plățile directe. Mulțumesc și acum domnul Olemnicea care cuvântul. Vă mulțumesc și eu mă bucur să văd că s-a găsit un compromis. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru că a găsit soluții deosebit de bune. Vom continua cu această modulare și vom putea sprijini și fermierii din vechile state membre. Discuțiile au relevat faptul că plățile directe sunt un instrument de sprijin important pentru agricultori și pentru noi toți. Agricultorii produc pentru piață și aduc produse la prețuri rezonabile. Știți că agricultorii din țările noastre plătesc la fel de mult pentru îngrășămintele importate, de exemplu, ca și agricultorii din uh, vechile state membre. Nu cred, prin urmare, că ar trebui să fie niveluri diferite de plăți în statele membre vechi și în cele noi. Și aici nu e doar o chestiune de vechi sau nou. E vorba de diferențieri între toate statele. Agricultorii din Franța beneficiază de niveluri diferite de plăți în comparație cu cei din Lituania și Polonia. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. Aș vrea și eu să-i mulțumesc domnului raportor, spune domnul Nicholson. Aș vrea să-i spun să se bucure de aceste laude, fiindcă s-ar putea ca în următoarele săptămâni și luni lucrurile să nu mai stea chiar așa. Deci bucură-te de laude astăzi. Situația este bine acoperită, fiindcă ar fi fost un dezastru dacă nu se întâmpla așa și e bine că Parlamentul și-a putut exercita dreptul pentru a se asigura că acoperim ceea ce a fost trecut cu vederea în trecut. Nu sunt fanul modulării, însă a fost necesară pentru a garanta finanțarea și angajamentele luate în Regatul Unit. Aș vrea de asemenea să spun că nu suntem deloc mulțumiți cu suma din pilonul 2 care ne-a fost alocată, fiindcă ne restricționează de la proiecte de calitate. Și sper că cadrul financiar multianual și negocierile vor da o cotă echitabilă Regatului Unit. Mulțumesc și felicitări încă o dată, Luis. Mulțumesc. Domnul comisar Cioloș are cuvântul. Merci beaucoup, mesele. Mulțumesc, domnule președinte. Și mă bucur să văd că există o susținere aproape unanimă sau practic unanimă a modului în care am reușit să ajungem la un compromis pentru ca să reușim să activăm acest regulament uh, pentru plățile tranzitorii cât mai rapid posibil. Dar uh, vă spun că n-a fost niciodată, nu s-a pus niciodată problema să nu se facă plăți directe în 2013, dar e adevărat că aveam nevoie de acest regulament pentru a clarifica anumite elemente și măsuri tranzitorii atât pentru noile state membre care au un sistem de plăți pe suprafață și în care au și plăți complementare datorită diferenței care există încă față de media comunitară și prin acest regulament am putut să precizăm mai bine aceste condiții, însă, pe de altă parte, și unii dintre noi au spus acest lucru, pentru anumite state membre, cum ar fi Regatul Unit, eh, am putut să continuăm și în 2013 cu această ajustare voluntară între plățile directe și dezvoltarea rurală pentru a putea continua să finanțăm măsurile în cadrul dezvoltării rurale. Uh, unii dintre dumneavoastră au menționat deja o activitate în curs, și anume reforma politicii agricole comune pentru uh, următoarea perioadă bugetară. Eu sunt foarte atent la activitatea Comisiei dumneavoastră pentru Agricultură uh, cu cu rapoartele prezentate deja de respectivii raportori și sper că foarte rapid vom putea să începem discuțiile formale între Consiliu, Parlament și Comisia Europeană pentru a ajunge, într-adevăr, să înfăptuim o reformă a, Republic- a politicii agricole comune care să fie mai echitabilă, sperăm și cu o susținere bugetară consistentă în măsura ambițiilor pe care le avem pentru această politică agricolă comună. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Și în încheiere are din nou cuvântul domnul relator Capul Santos. Eu crie apenas agradecer as palavras. Domnule președinte, vreau să vă mulțumesc uh, pentru cuvintele prietenoase pe care le-am auzit, uh, cuvinte pe care le-a rostit domnul comisar, dar și colegii. E satisfăcător să te ocupi de un astfel de dosar unde ai șansa să beneficiezi de sprijinul tuturor. Vedeți, dacă avem un scop comun, putem muta munții, chiar și într-o perioadă scurtă de timp. Am lucrat contra cronometru, dar am știut foarte bine că ceea ce facem este foarte, foarte important și că este necesar să terminăm totul la timp. A trebuit să vedem care e situația în diferitele state membre și așa mai departe. Însă acum nu-mi rămâne decât să vă spun mulțumesc pentru spiritul de cooperare constructivă pe care mi l-ați arătat la Agri și în Parlament am colaborat bine și cu Consiliul și cu Comisia. Sper, prin urmare, că vom putea pune lucrurile în mișcare în direcția cea justă pentru și pentru viitoarea reformă a politicii agricole comune și sper că vom face, vom lucra la fel de bine ca și până acum și vom ajunge la rezultate bune. Rezultate bune pentru agricultorii europeni, pentru că pe ei avem în vedere. Mulțumim raportorului, stimați colegi, spune președintele, ne-am încheiat dezbaterea, mâine votăm la 12 și jumătate. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη